Morning. You have already? Okay. We are waiting because someone has not uh, got to the, the card, the voting card. So, morning to everybody. We can uh, start. Bună ziua! Începem cu primul vot pentru că așteptasem uh, unul dintre colegi care nu avea cardul, cardul de vot la el. Începem cu raportul Adinolfi. Toată lumea este pregătită să voteze. Ok. Allora, compromise. Primul compromis. Cine este pentru? Se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pe următoarea pagină. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pe următoarea pagină, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, Julo, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, 33. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, uh, verificăm, vă rog, să deschizi votul la compromisul 8. Up the vote? It's not uh, working? Sorry. Not just a moment because my un moment pentru că nici cardul meu nu funcționa. Anyway, I adopted by you. I would <laughs> like... A fost uh, adoptat, dar vroiam și eu să votez, dar nu se poate. De ce? Ok, ok, but just to understand because it's right. Uh, allora, uh, 14 in favor and 14 voturi pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Can we, can we do a test? I have to. Can we do a test vote? Can you open this again? Yeah. Ah, thank you. Uh, now uh, we go to 20. See, build in favor. 20. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă, Abține. se adoptă. 61. Cine este pentru? 61, spune doamna președinte. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comentarii fără microfon din sală. No, no, no, It's included in, uh, no, it's included. It's included. Era inclusă compromisul 10, răspunde președinta cuiva din sală. I just say, no, because someone asked me which one I Cineva m-a întrebat, cineva m-a rugat să repetăm votul la 61. 61. Trecem la 65. Julo, cine este pentru? împotrivă, abțineri, vreau să verific. S-a deschis votul la 65. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă cu diferențe de un vot. Se adoptă compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1. Toată lumea este de acord cu acest amendament oral? Pentru? Vă rog să ridicați mâna împotrivă, abțineri. Vreți să verificăm amendamentul oral? A, erați împotriva prezentării amendamentului. Deci cât sunteți împotriva prezentării amendamentului oral? Deci nu putem să-l votăm. Atunci trecem la 83. Vot pe părți. Cel de SND, prima parte, votăm pentru prima parte la amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar uh, haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Trecem la cea de-a doua parte, la amendamentul 83. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva cine se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Verificăm Votăm amendamentul precedent, 63. Cine s-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum, amendament oral numărul 2 la amendamentul 68. Sunt obiecții la acest amendament oral? Cine este împotriva acestui amendament oral? Nimeni. Deci votăm amendamentul 68 cu amendament oral numărul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 76 pe următoarea pagină. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 77. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 85. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final pe proiectul de aviz astfel modificat. Cine este pentru, împotrivă? A, scuzați, vot electronic. S-a deschis votul. <laughs> Implicit. Uh, uh, in favor? Sorry. Vote. Uh, close the vote. Sorry. S-a închis votul. 24 in favor, 2 against. 24 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări uh, colegii Adinolfi. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat uh, la întâlnirile cu raportorii din umbră și vreau să insist asupra unui punct. Uh, a fost greu să lucrăm cu secretariatul îmi cer scuze pentru că au existat neînțelegeri uh, cu socialiștii, dar eu nu am vrut uh, să fac vreun tratament discriminatoriu. Eu am încercat să invit pe toată lumea la întâlnire cu raportorii din umbră și îmi pare rău că nu au fost incluși toți deputații, pentru că noi suntem la Comisia Cultură și ar trebui ca toată lumea să aibă dreptul să vină la întâlnire cu raportorii din umbră. Da, mulțumesc, mulțumesc doamne raportor, mulțumesc și raportorilor din umbră și secretariatului. Știu că a fost o muncă dificilă, dar până la urmă ați reușit să obțineți un bun rezultat. Acum uh, vă rog să trecem la cel de-al doilea vot. <clears throat> Proiect de aviz al lui Nicolaos Ciuntis. Dorește să spună ceva raportorul sau dacă nu îi dăm cuvântul la sfârșit? Bine, trecem imediat la vot. <clears throat> Toată lumea este pregătită. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Amendamentul 9. A, nu. Vreți să verificăm compromisul 1? S-a deschis votul. Verificăm votul de la compromisul 1 și acum s-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 11. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 13. Obermaier. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Vreau să verificăm compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Așadar, trecem la 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Vreau să verific. 19. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, pentru că avem număr egal de voturi. Dumneavoastră v-ați înșelat? Întreabă doamna președinte, dar oricum era respins. A, nu, nu e același lucru, reia președintea. Da, oricum s-a încheiat votul, nu mai putem să revenim asupra lui. 16. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 15. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 20. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 21. Vot pe părți cerut de PPE. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreau să verific. Să deschizi votul pentru a doua parte. Și s-a închis votul deja. A fost respins. De fiecare dată egalitate. 22. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, să verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Vot pe părți cerut de uh, Socialiști Democrați. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte, pentru. Pentru a doua parte, împotrivă. Abțineri se verificăm. Verificăm a doua parte. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge 28. Cine este pentru? 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Drăghiș, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat, dar vă rog să verificăm. Să deschizi votul la compromisul 4. S-a închis votul. <clears throat> Se respinge. Continuăm cu 36. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri. Vreau să verific. A doua parte de la 36. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem așadar la 35. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 39. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge 24. O întrebare din sală, dar fără microfon, din păcate. Ok, ok, because it is not... Ok. Is a uh, false because it's adopted... The... Este caduc pentru că a fost adoptat 36, răspunde doamna președinte. 35 ne-am ocupat deja. 39 24. 24 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Poate că a fost adoptat, dar vreau să verificăm să deschis votul la 42. S-a închis votul. Se respinge cu 43 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 40 și 44. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. <clears throat> Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 66. Pe următoarea pagină. Cu un amendament oral din partea PPE. Toată lumea este de acord cu amendamentul oral. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 67, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votul final pe proiectul de aviz, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. ...26 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Mulțumim uh, și felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Domnul raportor dorește să ia cuvântul? Domnul Huntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc călduros tuturor colegilor, nu doar cei care au votat pentru, dar și cei care erau împotriva sa, deoarece uh, în momentul în care am făcut amendamentele de compromis, toți colegii au uh, cooperat în spiritul consensului. A fost și uh, ideea mea, de aceea am putut să ajungem la amendamente de compromis. Vreau să adresez mulțumiri uh, stafului meu, persoanelor care m-au ajutat. A fost un aviz greu de redactat, am constatat acest lucru și în timpul votului și până la urmă am reușit. Încă o dată vă mulțumesc și sper că totul va fi bine pus în aplicare pe teren. Da, mulțumim! Vă mulțumim pentru că, într-adevăr, a fost un efort colectiv ca să se ajungă la un compromis de bună calitate. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru implicare, pentru implicarea raportorilor din umbră, mulțumesc și secretariatului pentru sprijin și uh, vă rog să transmiteți mulțumirile și tuturor colaboratorilor. Acum trecem la raportul la acest subiect la care ținem foarte mult, Anul European al Patrimoniului Cultural, o luptă dură pe care am dus-o uh, pe prima linie a frontului, pentru că ne-am dorit, dorit ca acest an să fie proclamat anul 2018. Amintesc tuturor colegilor că propunerea comisiei ne-a parvenit destul de târziu, practic la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie și am hotărât, după ce am discutat cu coordonatorii și apoi cu comisia, să avem o procedură simplificată pentru că este una mai rapidă pentru acest raport. În consecință, anumite etape ale procedurii vor fi cât se poate de rapide. Cunoașteți procedura, mulțumesc din suflet raportorului domnul Mircea Diaconu, care imediat s-a pus pe treabă și uh, colaborează bine cu raportorii din umbră. Acest spirit de colegialitate este indispensabil ca să putem să avem un raport de calitate și mulțumesc anticipat tuturor pentru contribuțiile lor. Știm cu toții că protecția patrimoniului cultural european este și va fi întotdeauna o mare provocare, deoarece în Uniunea Europeană, acum moștenirea culturală, cunoaște noi provocări, trebuie să ținem cont de noile descoperiri, trebuie să ținem cont de noile tendințe. Acum există și această idee a competitivității care se răsfrânge și asupra domeniului cultural. Trebuie să facem față provocării globalizării dialogul intercultural, bineînțeles, rămâne foarte important, dar este motivul pentru care noi am cerut să se facă o muncă de pregătire încă din 2017 și ca toate statele membre să fie implicate. Și nu am vrut să avem o logică pur națională, ci mai degrabă niște proiecte care să evidențieze dimensiunea europeană și să privilegieze uh, ideea unei cetățenii europene Colegul Diaconu va putea imediat să ia cuvântul, apoi am să vă spun care este calendarul pe care trebuie să-l respectăm și un alt lucru important pe care trebuie să-l știți. Noi v-am spus, am dus o luptă înverșunată și Comisia de Bugete uh, a aplicat amendamentele noastre, astfel încât finanțarea pentru uh, anul european al patrimoniului cultural să aibă o finanțare aparte de uh, finanțarea programului Europa Creativă, care era ideea inițială a Comisiei și era absolut inacceptabilă. Să nu uităm că cultura este în general uh, um, ultima la care te gândești atunci când faci bugetul, cel puțin așa se întâmplă în ultimul timp în Europa. Și, cum spuneam, am făcut acest efort ca să obținem această finanțare uh, tipică și Comisia de Bugete uh, a avut o idee foarte interesantă. A fost pentru prima oară când Comisia de Bugete în sfârșit a avut uh, dorința de a se implica mai mult pentru a sprijini cultura europeană. Și sperăm ca acest uh, angajament să se mențină nu doar pentru 2017, ci și pentru 2018. Acum dau imediat cuvântul colegului Diaconu. Um... În uh, continuarea celor spuse de doamna președintă Silvia Costa, senzația mea, vreau să mărturisesc că senzația mea, certitudine pentru mine este că acest raport poate fi denumit raport colectiv, un raport comun al nostru, al tuturor. Chiar dacă eu, să zicem, uh, trebuie să semnez sau să colectez ideile și să le trec, în, să le transform în cuvinte, este chiar un raport pe care întreaga comisie am senzația că și la sumă, ținând cont de eforturile care s-au făcut pe traseu pentru acest subiect. Ehm, deci, și având în vedere că acest dosar, cum s-a explicat foarte limpede, urmează o procedură simplificată, cred că trebuie să ne concentrăm pe câteva idei principale, foarte exacte, punctuale, pe care să facem tot posibilul să le ducem la îndeplinire. De aceea o să propun doar câteva amendamente, chiar dacă ar fi foarte multe de spus în legătură cu propunerea prezentate de Comisia Europeană. Da, dacă tot am menționat comunicarea Comisiei Europene, țin să mulțumesc colegilor de la Comisia Europeană pentru munca depusă, pentru dosarul care mi se pare complet și foarte bun, un text foarte bun și denotă clar o înțelegere a, a sectorului patrimonial și cultural uh, demnă de toată admirația. Acest dosar însă este unul foarte complicat, după cum foarte bine știți, în mecanismul anilor europeni anteriori a fost sistat de către președintele Juncker. Viitorul an al patrimoniului, acesta 2018, pe care sper să-l realizăm, este clar că este singurul din legislatura noastră. Poate că ar trebui să gândim cu acest prilej un fel de, poate, o ritmicitate. Asta decurge, va decurge clar din, uh, din discuțiile pe care o să le avem și mâine, din amendamente, din toate eforturile colegilor, poate că izbutim să construim o ritmicitate, chiar dacă mai largă, a acestui an european. Mi se pare esențial să nu fie doar acesta ultimul. Chiar dacă, în dorința mea orgolioasă, acest an 2018 al patrimoniului va fi probabil cel mai interesant din toți câte au fost până acum. Pentru că ne-am uitat puțin pe anii anteriori și din punct de vedere al bugetării acestor ani anteriori europeni și al derulării, pur și simplu, și nu mi s-a părut, cel puțin mie, că ar fi fost, nu știu, niște realizări uritoare, pentru că s-au concentrat în primul rând pe, pe comunicare, pe conferințe și cam pe aici. Bun, așa cum foarte bine explica doamna Silvia Costa și știți foarte bine toți, uh, trec la subiectul principal, bugetul. Suma propusă este prea mică, propusă deja, și o să cerem un buget mai important în acest an și suma exactă va fi stabilită tot în colaborare și în discuțiile noastre cu colegii și ne vom baza pe bugetul anilor europeni anteriori organizați până acum. Poate eventual o medie a sumelor anterioare. Deocamdată este un minim de 4 milioane ca propunere. Tot legat de, de buget, uh, nu sunt de acord și nu numai eu, ca fondurile pentru anul 2018 să fie deduse din programul Europa Creativă. Asta e o discuție pe care am avut-o cu toții și bănuiesc că iarăși suntem în consens. Uh, cum știți foarte bine, împreună cu colegii Silvia Costa, domnul Morgano și Zdroevski, am depus un amendament la bugetul 2017 care solicită crearea unei linii bugetare pentru anul patrimoniului. În 2017 am solicitat un milion de euro pentru acțiuni pregătitoare. Un alt punct important sunt activitățile propuse pentru acest an. Aș prefera să văd mai multe, să primesc mai multe propuneri de la dumneavoastră și cu mare viteză. De ce vă spun asta? Pentru că în senzația mea este, certitudine pentru mine este, că într-adevăr trebuie să facem altfel decât până acum. Și asta ar însemna, după capul meu, o încercare concertată de implicare cât mai mare a statelor membre ceea ce ar însemna o multiplicare a bugetului. Pentru că statele membre, în clipa în care orgoliul sau mândria fiecăruia de a-și etala valorile naționale, patrimoniale, asta evident că înseamnă și o bugetare din acele state pentru etala, această etalare, această prezentare patrimonială. Uh, de ce vă rog din suflet să, să vă exprimați și să-mi faceți propuneri, pentru că în capul meu vin tot felul de lucruri, cam prea multe, văd prea multe variante și, aș, și nu am să pot să le selectez decât dacă interveniți concret. Uh, pe de altă parte, aș vrea să ne imaginăm formule flexibile de bugetare, ca de exemplu parteneriate de tip public-privat sau sinergii cu alte programe europene naționale existente deja. Deci în acest mixaj există șansa să multiplicăm bugetul pe care o să-l primim, bugetul acestui an al patrimoniului, uh, foarte mult, foarte mult. Și mai ales țin tare mult să izbutim o implicare a societății civile din statele membre, a autorităților locale din statele membre, a tuturor celor interesați. Uh, la capitolul parteneriat aș dori să putem lucra împreună cu DigiCom, analizăm bugetele anilor precedenți, cum vă spuneam, am observat că o mare parte din finanțarea europeană este destinată activităților de comunicare. Până la un punct sunt de acord că e foarte important să comunicăm bine, dar pe de altă parte nu mi se pare o situație echilibrată și niciuna care să favorizeze sectorul patrimonial. Aș prefera o formulă în care Digicom să poată prelua o parte dintre costurile de comunicare, degrevând bugetul efectiv de acest, această obligație, să zicem așa, normală, firească ca să putem să ridicăm acest an al patrimoniului la ceva cu totul special, încât să putem să argumentăm prin faptă uh, o ritmicitate obligatorie a acestui an patrimonial. Poate o dată pe legislatură, măcar, dat fiind că vremurile și bugetele sunt uh, mici și trebuie să facem economii, măcar o dată, așa cred cel puțin, măcar o dată pe legislatură să existe un an al patrimoniului. Ceea ce înseamnă Acum, vă spun ca senzație, nu știu exact cum poate să arate acest lucru în clipa asta, dar o să aflăm zilele astea. Dacă nu cumva ar trebui, probabil, într-un punct anume din Europa, să concentrăm un fel de prezentare, dacă vreți, de etalare a unor, unor simboluri patrimoniale naționale ale fiecărui, fiecărui stat într-un loc comun ca să spun așa. Poate că și asta putem face. Ar fi de, de maximă vizibilitate. Cam asta vă spun și deci, cum ați înțeles, vă rog din suflet să, să interveniți, să îmi comunicați. Mâine o să ne vedem, nu știu exact în clipa asta la ce oră, iarăși cu, cu reprezentanții uh, grupurilor politice și o să discutăm lucrul ăsta. În final, aș vrea să vă dau o veste bună și care decurge tot din acest gen de lucru pe care vi l-am comunicat la început, senzația mea că avem puncte comune, indiferent de culoarea politică, de grupul politic, acesta este clar unul dintre ele. Un altul a fost, în clipa în care s-a discutat aici și s-a pledat, pentru ridicarea pragului de 5 milioane de euro pentru proiectele culturale. E ceva care ne-a unit de asemenea eforturile și vă dau această veste bună. S-a ridicat acest prag, a fost desfințat în nou regulament al bugetar pe, pe anul curs, care este acum a venit la, sau vine la Parlament, uh, pleacă de la Comisie și vine la Parlament. Informațiile mele, am aflat asta de la doi dintre comisari, comisarul pe cultură și comisarul pe dezvoltare regională, și care mi-au spus că au ridicat acest prag de 5 milioane, care nu mai există. Este, cred, o, un succes al nostru al tuturor. Cu adevărat. Și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Uh, atât pentru azi. Restul mâine. Grazie eh, anche per questa disponibilità. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru disponibilitate și vă mulțumesc și pentru <clears throat> faptul că ați acceptat această procedură accelerată. Programul prezentat de comisie este unul foarte interesant și un cadru care poate să fie acceptat cu anumite proiecte țintite și mă bucur, așa cum spuneam și raportul nostru, de faptul că există această voință ca încă din 2017 să se facă aceste acțiuni pregătitoare, ca să nu fie un an uh, pierdut. Deci este nevoie de propunerile dumneavoastră ca să implicăm încă de la bun început nu doar pe statele membre, ci și părțile interesate. Acum dau imediat cuvântul și vă rog frumos să nu depășiți trei minute, deci dau cuvântul raportorilor din umbră și apoi celorlalți colegi. Zdroievski, domnul sau doamna Zdroievski. Mamy tu trzy zagadnienia i nie chciałbym ich mieszać. Pierwsze zagadnienie... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Avem câteva chestiuni pe care nu trebuie să le amestecăm. În primul rând avem raportul în sine, textul pe care îl discutăm în acest moment. Apoi mai avem o chestiune, banii. Și cea de-a treia este legată de modul în care trebuie să fie pus în aplicare, implementat anul patrimoniului. Cât despre raport, textul este suficient de bun încât uh, să fac un apel să nu veniți cu amendamente. Nu avem prea mult timp la dispoziție, textul este bun, nu este controversat și timpul nu este deloc de partea noastră, așa că trebuie să ne mișcăm repede. Iar apelul meu ar fi acesta, că vrem să terminăm munca la timp. Apoi, chestiunea banilor. Cu cât avem uh, niște așteptări mai realiste, cu atât uh, vom avea mai mult succes. Da, suntem foarte mulțumiți de ceea ce a adoptat uh, deja Comisia pentru Bugete, pentru că încercam să salvăm cumva bugetul, dar uh, luptam și pentru proiectul nostru pilot și până la urmă am avut succes. Chestiunea financiară a reprezentat o realizare pentru noi, pentru că s-a eliminat acest prag de 5 milioane, acesta a ajuns acum la 10 milioane, ceea ce înseamnă că ar putea să fie incluse și uh, proiectele de talie medie în uh, inițiativele de finanțare pentru anul uh, patrimoniului. Cea de-a treia chestiune, modul de implementare, este încă deschisă dezbaterii și trebuie să vorbim despre două decizii. Um, prima este cea legată de cea, de cea menționat doamna Trupel, că trebuie să Um, fie menționat și anul 2019. Trebuie să facem un fel de um, bilanț în 2018 și ne trebuie măsuri și mai multe. Trebuie să ducem puțin lucrurile un pic mai înainte. Și apoi să nu mai lăsăm să se întâmple ce s-a întâmplat până acum. De exemplu, Noul program a fost uh, finanțat din uh, Creative Europe, Europa Creativă, dar asta înseamnă că iei bani de la alte proiecte importante. Deci, acum, ar trebui cu toții să ne gândim la faptul că trebuie să garantăm o finanțare corespunzătoare pentru 2018 și în iunie anul uh, viitor să ne concentrăm exact pe acest lucru, să nu ratăm această ocazie. Mulțumesc, sunt și eu de acord cu aceste observații. Acum are cuvântul domnul Morgano. Mulțumesc și eu sunt de acord cu ceea ce colegii deja au spus. Nu e în cap îndoială că trebuie să votăm uh, în plenarea din decembrie raportul, pentru că altfel uh, riscăm să avem uh, întârzieri prea mari. Îmi cer scuze, nu știu de ce este un efect de microfonie. Deci, ca nu care cumva să fim în întârziere, trebuie să respectăm această procedură în urgentă. Da, aici trebuie neapărat să subliniem care este obiectivul acestui an european, și anume cetățenii europeni să fie și mai conștienți de importanța patrimoniului și mai ales tinerii și toți cei care trăiesc în Uniunea Europeană să fie conștienți de valoarea uh, uh, istorică a um, patrimoniului și de ce acesta ne permite să uh, ne identificăm și mai mult cu valorile europene. Și sunt de acord și cu această idee că ar trebui să nu rămână un eveniment unic, ci, dacă se poate, să mai fie repetat și Parlamentul European n-are decât uh, să fie, n-are cum să fie altceva decât un partener privilegiat, pentru că este o celebrare a memoriei noastre colective. Așa cum a spus domnul Diaconu și doamna președinte, avem nevoie de inițiative, de propuneri, care apoi pot să fie uh, um, aprofundate. Nu putem să le numerăm azi dimineață pe toate, dar vrem să dăm prioritatea unei continuități a acestor inițiative uh, pe parcursul întregului an. Deci trebuie să avem, practic, un brand comun pentru toate aceste inițiative. Mai mult ca sigur, uh, aceste uh, măsuri nu pot să fie luate doar la nivel european. Avem nevoie de colaborarea efectivă a statelor membre. Prin urmare, trebuie noi, Parlamentul European, să lansăm un apel oficial către statele membre, la fel și Comisia Europeană. Și avem nevoie de o implicare a tuturor nivelurilor Mm, să nu se facă doar uh, uh, la nivelul cel mai înalt, cum se spune. Nu! Implicarea statelor membre, a regiunilor, a autorităților locale, pentru că numai așa aceste inițiative vor putea să um, ajungă până la public. Publicul larg, cetățenii sunt uh, destinatarii noștri. Și parteneriatele public-privat sunt o verigă importantă anumite puncte încă uh, trebuie soluționate. Noi ne dorim să existe o nouă linie bugetară pentru acest an european și nu care cumva să fie dedus din uh, finanțarea programului Europa Creativă. După părerea mea, am putea să ne gândim și la uh, o abordare transversală pentru finanțare, o abordare transversală între direcțiile generale de la Comisie care se vor ocupa de anul european. Deci nu va fi o singură direcție generală, probabil mai multe și atunci prin această finanțare transversală am putea să mai uh, rezolvăm o problemă. Vreau să mai adaug că trebuie să întărim și cooperarea interinstituțională între Parlament, Consiliu și Comisie. De pildă, nu Uh, este uh, inclus Parlamentul cu un rol uh, bine atribuit în acest document. Și dacă mă uit la articolul 5 din proiectul de decizie, acolo se spune că vor exista coordonatori naționali și coordonatori ai Comisiei. Eu cred că în acest context ar fi bine ca și Parlamentul să fie reprezentat, tocmai ca să indice direcția în care ne dorim noi să se îndrepte aceste inițiative și totul să fie pregătit până în 2018, dar să nu se oprească în 2018. Mulțumesc frumos pentru sugestii. Dau cuvântul uh, doamnei Malteze. Domnului Malteze, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Firește, ideile propuse depin și de finanțările mm, disponibile și finanțarea este redusă. Știind că întotdeauna e așa, eu vă invit pe toți să vă gândiți cum putem să protestăm în mod ferm împotriva acestei finanțări uh, de-a dreptul insuficiente a programelor culturale. Cultura este una dintre principalele bogății în continentul nostru și până și pe anul uh, destinat uh, um, uh, protejării speciilor de meluci, eu am avut un buget mai mare decât bugetul alocat anului european al patrimoniului cultural. Printre propunele de făcut, unele sunt foarte utile, cea pe care a prezentat-o domnul Deacon, de exemplu, și anume să nu rămână un eveniment unic. Da, ar fi ceva fezabil, ar fi un mesaj uh, uh, foarte important, dar în primul rând ceva util. Am putea să ne luptăm pentru acest lucru. Dar e nevoie să ne concentrăm, știind că avem atât de puțin bani, pe crearea unui obiectiv clar. Și să ne gândim uh, care să fie publicul țintă, de exemplu tinerii. Eu aș putea să propun tema fragilității cresc- crescute a patrimoniului cultural, deoarece în multe țări, uh, din cauza reducerilor bugetare, uh, din cauza reducerii finanțării publice sau din cauza catastrofelor naturale, patrimoniul cam peste tot în Europa și mai ales în, în țările cele mai sărace uh, nu mai este atât de bine protejat și devine din ce în ce mai fragil. Deci iată o altă temă pe care am putea să o folosim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Helga Trupe. Yes, thank you, Silvia. Mulțumesc, Silvia. Dacă vorbim despre anul patrimoniului, de, trebuie să ne gândim la conceptul de patrimoniu cultural. Trebuie să vedem exact care este înțelegerea um, pe care o avem acestui concept pentru că până la urmă este vorba de conceptul legat de cultură democratică și de faptul că nicio cultură nu este superioară alteia, pentru că am avut niște experiențe foarte negative în Europa legate de concepte ale culturii care se consideră mai bune decât altele. Deci trebuie să fim foarte clar că ne opunem conceptului de cultură naționalistă sau uh, etnică, pentru că acest lucru nu ne aduce împreună, ci din contră ne separă, ne Uh, divide. Deci trebuie să fim foarte clari că um, ne referim la acest concept democratic de cultură, de la conceptul incluziunii, de tratament al minorităților, dacă e vorba de um, societăți mainstream, standard, să spunem, că acestea sunt deschise și că există un spațiu politic pentru diferență. Cred că acest lucru este nucleul modului în care în Europa trebuie să înțelegem cultura democratică și trebuie să fie conceptul cheie atunci când uh, abordăm această tematică a patrimoniului cultural. Pentru că avem acum o această dezbatere politică semnificativă, dacă putem să uh, conlocuim cu, cu religii diferite, cu minorități. Deci ne trebuie această linie de diferențiere față de activități uh, ostile și să spunem foarte clar că există un potențial foarte mare de a lucra, de a, a colabora cu minoritățile și de a avea um, societăți deschise. De aceea, uh, este foarte important să spunem clar în acest raport că trebuie să um, mergem în întâmpinarea activităților împreună cu ONG-urile, cu societatea civilă, pentru ca oamenii să fie implicați, să nu fie vorba doar de câteva instituții, ci să fie un fel de exercițiu deschis către întreaga societate. Și încă un lucru um, aș vrea să menționez, revenind la ce au spus și colegii, dar cred că avem nevoie de o linie bugetară nouă, nu putem să um, ne limităm doar la Creative Europe, și să sperăm că vom putea să găsim aliați în Parlament, astfel încât uh, să spunem clar că nu e vorba doar de um, programul acesta limitat, că e vorba de fapt despre conceptul întreg, despre cum înțelegem Uniunea Europeană și că a trebuit să găsim mijloace să um, avem o linie bugetară cu fonduri suplimentare. Mulțumesc! Din sunt cât se poate de acord. Acum, doamna Adinolfi. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu citesc în presă tot timpul lucruri minunate despre anul patrimoniului cultural. Vorbeam de, se spune, a promova conștientizarea, o identitate pe care o părtășim cu toții, să stimulăm integrarea socială prin uh, recalificarea uh, zonelor părăsite și așa mai departe. Lucruri minunate, dar noi vorbim despre patrimoniul cultural uh, imobil sau, uh, cum spuneam, uh, colegii Marte, malteze și alții despre patrimoniul imaterial. Dacă nu găsim un buget cât de cât satisfăcător, o să ne înnecăm ca țiganii la mal și s-ar putea ca cetățenii nici măcar să nu-și dea seama că s-a declarat un an european al patrimoniului cultural. Deci, dacă nu avem o linie bugetară uh, demnă de acest nume, bun, noi ne vom implica, vom încerca să găsim cele mai bune soluții cu putință ca să profităm, între ghilimele fie spus, cât mai mult de pe urma acestui an. Putem să pariem pe um, digitalizare, să avem, uh, nu știu, să creăm platforme, rețele, dar mie tare mie că s-ar putea, cum vă spuneam, să uh, eșuăm totalmente și să trimitem uh, cetățenilor un mesaj contrar a ceea ce vrem să le spunem. Deci, în loc să încercăm să protejăm patrimoniul cultural, uh, noi le spunem că uitați-vă, avem și noi aici uh, o mică sumă și cu ea vrem să investim în patrimoniul cultural. Dar nu este adevărat pentru că suma este atât de uh, rușinoasă încât nu avem cum să fim credibili și că chiar vrem să protejăm patrimoniul. De aceea toate grupurile politice trebuie să se alieze uh, ca să apere un buget demn de acest nume. Mulțumesc. Deja am făcut acest efort, spune doamna președinte, la Comisia de Bugete, dar o să continuăm. Așteptăm oricum decizia finală și inclusiv Consiliul are un cuvânt de spus. Doamna Bilde? Nu? A, pentru că sunteți raportor din umbră și mi-am închipit că vreți să luați cuvântul. Doamna Boxer magam részéről is úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív. Mulțumesc foarte mult! Eu cred că acest raport trebuie să fie salutat și e foarte bine de asemenea să vedem că suntem cu toții de acord asupra subiectului, că este foarte important să reamintim importanța patrimoniului cultural european și al anului dedicat acestui subiect. Cred că Trebuie ca acest lucru să se întâmple și în statele membre, în întreaga Uniune Europeană, pentru că ne privește pe toți. Toate statele membre ar dori să promoveze și să conserve anumite aspecte din cultura lor și să reamintească identitatea culturală care caracterizează fiecare stat membru, dar să nu uităm și alt lucru anul acesta al patrimoniului cultural. De ce este important? pentru că ne poate reaminti și care sunt rădăcinile noastre comune. Putem în mare să mergem pe acest mesaj al numitorului comun și să ne gândim, de exemplu, la tineri um, care se confruntă cu șomaj. Dar când vine vorba de uh, patrimoniu cultural, european, e bine, în acest domeniu s-ar putea um, crea și mai multe locuri de muncă. Există deja 300 de mii de locuri de muncă și numărul acestora ar putea să crească foarte mult. Pe parte de turism, de exemplu, pe parte de cultură, interpretarea patrimoniului și așa mai departe. Deci, este foarte important să sprijinim acest proiect. Mulțumesc! you. Ja, vielen Dank, äh, Frau Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Spune domnul Köster, dragi colege, dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezentare, pentru definirea acestui concept. Și aș vrea să um, spun următoarele lucruri. Europa poate cu siguranță, prin cultură, să aducă o contribuție importantă la conștiința europeană a fiecărui cetățean. Și de aceea mă bucur să văd că Comisia a făcut această propunere legată de Anul European uh, al Patrimoniului Cultural. Patrimoniul cultural este o moștenire comună orientată în funcție de diversitate, și creativitate și uh, legată strâns de valorile noastre și de drepturile omului. Și după cum a spus și Helga Trüppel, e foarte important să avem un astfel de ani și astfel de ani ai patrimoniului cultural pot să contribuie la combaterea naționalismului, la uh, combaterea tuturor acelor forțe care vor să distrugă Europa. În ceea ce privește conținutul, mi se pare foarte important să avem în vedere anul 2018 uh, și să ne gândim și la subvenționarea industriei culturale a Europei în contextul acestui an. Pentru că um, industria culturală produce um, un patrimoniu extrem de important pentru toți cetățenii noștri. Peste tot în Europa, cetățenii se bucură uh, de uh, astfel de, uh, de proiecte culturale și e foarte importantă și uh, circulația uh, cetățenilor în Europa deplasările pentru vizitarea unor obiective culturale în Polonia, în Ungaria, în Marea Britanie, în alte regiuni, uh, pentru a uh, vizita astfel de situri și de asemenea ar fi foarte importantă reînvierea prin cultura unor uh, zone industriale abandonate. Acest lucru se poate face și uh, trebuie ca istoria să fie prelucrată și să fie legată de cultură. Istoria industriei ca patrimoniu cultural poate fi văzută ca un uh, proiect social și de aceea mi se pare foarte important ca în acest an să se uh, țină cont și de condițiile regionale ale, uh, ale culturii, dar și ale societății. Pentru că uh, în diferite regiuni ale Europei lucrătorii au uh, fost implicați în uh, formarea istoriei noastre și cred că putem învăța multe din acest proces și anume că progresul social nu se poate obține de fiecare de unul singur, ci numai în comun, printr-o muncă colectivă. Și de aceea eu pledez pentru introducerea acestei uh, culturi a industriei și a uh, industriei prelucrate prin cultură în par anul patrimoniului cultural. Mulțumesc! La Cristin Libacica. Mulțumesc! Cristin Libacica care acum cuvântul. Tu dziękuję. Bardzo podoba mi się koncepcja, którą przedstawiam. Mulțumesc foarte mult! Îmi place foarte mult ideea domnului Diaconu de a include statele membre în uh, anul uh, patrimoniului cultural, dar domnul Morgan merge și mai departe și spune că ar trebui să includem și autoritățile locale și regionale. Eu cred că ar trebui să includem și tineretul. Să deschidem un concurs, să facem un concurs pentru tineri care să se refere la conceptul general al acestui an când am avut anul european al sportului, sloganul a fost ideea unui copil de 12 ani. Deci chiar cred că ar trebui să ne ascultăm tinerii. Cristina, per questa... Mulțumim frumos, Cristina, pentru această idee, doamna Crel. Doamna Fekhaian, mulțumesc. S-au uh, spus multe, s-au pomenit multe idei frumoase legate de uh, anul european al patrimoniului cultural. Dar un lucru trebuie să fie clar. Uh, nu se pot face toate aceste proiecte decât cu implicarea adecvată a statelor, dar și a regiunilor a, și a comunelor în aceste proiecte. Dacă venim noi de sus, de la nivelul Uniunii Europene, pentru a direcționa aceste proiecte, efectul se va pierde după, după un an. În, trebuie să implicăm pe toți și trebuie să încercăm, desigur, de la nivel european să combatem tendințele naționaliste. Cred că acest an al patrimoniului cultural poate să joace un rol important, să ne arate de unde venim, care este trecutul nostru comun, ce paralele există, cum, cum a fost istoria noastră, pentru că nu a fost separată, ci a fost una comună. Și cred că aceasta este plus valoarea pe care trebuie să o obținem din acest an. În ceea ce privește infrastructura, cred că va depinde de buget, însă nu cred că vom reuși niciodată să avem un buget foarte mare pentru acest an european. Ar fi frumos să avem un buget uh, extraordinar, să putem să renovăm toate orașele europene ale culturii, dar nu se poate așa ceva. Acești ani sunt uh, destinați promovării, începerii unor măsuri. Uh, și cred că de aceea este important să um, înțelegem toate aceste lucruri, să acționăm uh, rațional și să implicăm cât mai multe state membre, ca să avem efecte durabile și să nu dureze totul doar un an. Mulțumesc, doamna Camerevert. Mulțumesc. Cuvântul cheie durabilitate este foarte, foarte important, după cum a spus doamna Ferhan chiar acum. Am uh, discutat acest lucru și în legătură cu capitalele europene ale culturii și ne-am străduit să ne asigurăm că aceste concepte sunt cu adevărat durabile. Și nu trebuie să fie vorba doar de o cultură elitistă. E important să nu uh, producem doar o uh, reflecție uh, a uh, instituțiilor culturale, ci să ne asigurăm că cultura ajunge la oameni. Și de aceea este foarte important să avem conexiuni locale și regionale. Ideea pe care o spunea uh, Cristian, și anume că nu e vorba doar de cultură uh, elitistă, de concerte, de piese de teatru și de uh, repere culturale, culturale în sens clasic, eu cred că este vorba înainte de toate de, cult- de patrimoniul cultural imaterial. E vorba de tradițiile diferite pe care le avem în statele noastre, pe care trebuie să le păstrăm. Uh, și asta nu trebuie să se înțeleagă ca o creare de granițe între, cei, între noi și ceilalți, ci de crearea de punți între noi și ceilalți, de uh, posibilitatea ca fiecare să trăiască în propria sa cultură, fără să afirme că o cultură e mai bună decât alta. Să încercăm pur și simplu să creăm o înțelegere reciprocă asupra culturii, asupra patrimoniului cultural. Și cum văd eu lucrurile, nu putem să uh, direcționăm noi totul de sus, putem doar să încercăm să colaborăm cu statele membre în concepția, în legătură cu concepția acestor proiecte și cred că e rolul nostru al tuturor să uh, ne implicăm, să fim activi în fiecare stat membru de unde venim și să ne asigurăm că nu se ajunge la o autoreflecție elitistă a marilor instituții culturale, ci să ne asigurăm că cetățenii din Uniunea Europeană au ceva de câștigat și încep să se gândească puțin mai mult la istoria lor comună. Să creăm aceste stimulente de reflexie pentru viitor și să ne și distrăm. Julie Ward. Julie Ward are acum cuvântul. It's been a fascinating discussion. A fost o discuție fascinantă și sunt de acord cu multe lucruri spuse aici, mai ales în ceea ce privește implicarea tinerilor, pentru că aceștia vor contura viitorul nostru și este foarte important ca ei să fie implicați la toate nivelurile. Este o ocazie grozavă să dăm dovadă că um, cultura nu este un concept fix și că identitatea europeană reprezintă un amestec între diferite etnii, limbi, naționalități, credințe, dar și uh, um, un amestec de um, tipare, de circulație, de migrație și trebuie să arătăm că ceea ce se întâmplă acum în Europa s-a întâmplat de fapt de secole propria mea, propriul meu patrimoniu, propria mea moștenire um, se um, îndepărtează, provine din perioada uh, hugenoților, care erau și ei refugiați. Uh, iar orașul unde s-a născut tatul, în uh, statul meu, uh, Nottingham, este bazat, de fapt, pe comerțul cu textile al hugenoților și cu cât înțelegem mai bine legăturile cu trecutul și arătăm că aceste, ceea ce se întâmplă acum în Europa nu este o noutate, s-a întâmplat așa de secole și cred că aici avem o ocazie foarte bună de a um, celebra această diversitate și migrația. Prima de dare la... Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul reprezentantului comisiei, căruia îi mulțumesc pentru prezență, este Valtin Zampieri, care este um, șef de unitate la um, comisie și care se va ocupa de anul patrimoniului cultural, vreau să spun și eu câteva lucruri. Dar mai întâi uh, și, calendarul, și de calendar trebuie să vă vorbesc. E adevărat că acest an trebuie să demonstreze că nu este doar anul european al patrimoniului cultural, ci că este în primul rând anul patrimoniului european, că trebuie să aibă o dimensiune transnațională, transsectorială, ca să mm, evidențieze identitatea, dar și pentru a folosi rețelele care există deja, ca de exemplu capitalele europene ale culturii, alte rețele culturale care deja există și funcționează bine. Deci ar fi bine dacă s-ar face această legătură între ceea ce există deja uh, și, bineînțeles, între patrimoniul uh, fizic, uh, concret și cel imaterial. Și spuneam că am um, dorin, această dorință de a cere comisiei să creeze un logo, un brand și un uh, site internet, ca să avem acest cadru bine stabilit. Un al treilea lucru important care a fost repetat, uh, uh, implicarea autorităților locale și regionale în organizarea de activități și preiau ce au spus colegii și inclusiv domnul Diaconu, că această guvernanță, deocamdată împărțită între Comisie și Consiliu, ar trebui să implice și Parlamentul și ar trebui ca în fiecare stat membru să existe un uh, coordonator. Este foarte important. Și tinerii trebuie să fie implicați uh, cu inițiative proactive, fie despre uh, cunoașterea, nivelul de cunoaștere al patrimoniului, dar există și alte inițiative. De exemplu, în Italia avem acest program Adoptă un monument și ar trebui să dăm mult spațiu dialogului intercultural. Ar fi o uh, mare ocazie pentru a promova incluziunea socială și pentru a arăta a, uh, diferitele realități culturale. Un ultim lucru. În anul 2017, în mod corect, vreți să acordați mult timp pregătire acestei implicări active a statelor membre, a părților interesate și vreți să mizați pe comunicare. Iată o mică sugestie din partea mea o, o propunere care a reieșit și din uh, discuțiile grupului intercultural despre patrimoniul cultural. Discutăm cu statele membre de mult timp. De ce să nu vă gândiți în 2017 să organizați niște evenimente tematice care să aibă loc în locuri simbolice din Europa, simbolice pentru patrimoniul cultural. Deci, cu alte cuvinte, să anticipăm cumva această agenda a anului uh, patrimoniului cultural propriu-zis. Deci să putem să atragem atenția asupra ceea ce urmează să se întâmple prin aceste evenimente organizate în statele membre, chiar și cu finanțare privată, ca să avem o implicare cât mai precoce, cât mai timpurie în uh, acest an cultural. Da, vreau și eu să fac câteva sugestii, în ce scuze dacă m-am lungit, spune doamna președinte, dar acum dau cuvântul domnului Zampieri de la Comisie. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o propunere foarte importantă pentru noi, pentru Comisie. Și sunt uh, recunoscător Parlamentului și în special acestei comisii pentru că a lucrat atât uh, de mult pentru a promova subiectul și pentru a ne ajuta. A fost o dezbatere foarte interesantă, trebuie spus. Vreau să reamintesc uh, pe, pe scurt ideea noastră, de ce am venit cu propunerea în forma în care se află acum. Vreau ca, culturalul, ca patrimoniul cultural european să fie pus pe o traiectorie. De aceea am făcut o legătură cu obiectivele din agenda culturală europeană și cu activitățile făcute până acum, pentru că am văzut aici o ocazie de consolidare și de accelerare a ceea ce vrem să facem. De aceea apare și această dimensiune de mainstreaming, de caracterul transversal, să spunem. Lucrul este esențial din două motive. În primul rând, pentru că există finanțare substanțială pentru um, patrimoniul cultural care este gestionată de alte departamente. Partea de um, cercetare din Orizont 2020, de exemplu, apoi fondurile structurale. Vorbim despre 6 miliarde de euro care sunt gestionați în comun de către Comisie și de către autoritățile naționale și locale pentru patrimoniul cultural. Deci există finanțare Eh, semnificativă. Și apoi, mai important, mainstreaming-ul și pentru ceea ce eh, lăsăm în urmă, pentru că suntem perfect eh, de acord cu ce s-a spus cu durabilitatea. Noi considerăm că n-ar trebui să fie așa o chestie sporadică, un an care se întâmplă odată. Nu este o etapă foarte importantă în dezvoltarea politicii noastre privind patrimoniul cultural și vine la momentul potrivit. După aceea trebuie să discutăm și despre programele de generații viitoare. Deci e foarte important să ne iasă bine. De asemenea, suntem perfect de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu dimensiunea socială și mai ales cu dimensiunea europeană. În contextul acesta al unor finanțări mari disponibile la nivel de state membre, care să fie rolul anului european. Păi acesta ar trebui să fie să pună uh, lumina reflectoarelor pe dimensiunea europeană a, a patrimoniului cultural. Apoi, mai este și ideea că patrimoniul s-a format de-a lungul timpului, dar a fost o chestiune transfrontalieră. Acest lucru este esențial în politica noastră și a anului um, um, um pe care îl uh, concepem. Deci acesta ar trebui să fie rolul pe care ar trebui să-l aibă acest an european. Conceptul uh, culturii democratice și al um, societăților uh, deschise. Sunt cele esențiale pentru că este vorba de o activitate pe care o desfășurăm împreună cu statele membre. Aceasta este o chestiune esențială pentru noi. Cum gestionăm patrimoniul? Nu e doar să-l punem în valoare, dar vrem să lăsăm o moștenire care să se mm, extindă pe mai multe departamente în întreaga comisie și care să se axeze pe partea de uh, guvernanță participatorie, cum gestionăm patrimoniul. Apoi, implicarea tinerilor la fel este esențială, suntem și aici perfect de acord. De asemenea, este o ocazie bună să punem accentul pe rolul educației în ceea ce privește patrimoniul european. Și, din nou, tinerii sunt uh, interlocutorii noștri principali. De asemenea, vom mobiliza și celelalte uh, instrumente pe care le avem. Doamna Acosta ne spunea că există rețele, există activități în desfășurare, premii, avem Ziua Patrimoniului European pe care am organizat împreună cu Consiliul Europei. Încă o, încă o ocazie extraordinară. Deci trebuie să mobilizăm tot ce avem la dispoziție. De asemenea, nu obiectăm să existe un buget mai mare. Bineînțeles, vine de la sine. Să va sans cum se spune în franceză. Apoi, noi considerăm că putem să facem o treabă bună și în ceea ce privește uh, Creative Europe ca plan central, având în vedere că sunt mai multe linii. Uh, Creative Europe este foarte important pentru noi, pentru că, într-adevăr, pune accentul pe dimensiunea transfrontalieră dar și pentru că face o legătură cu industriile uh, de creativitate culturală și cu turismul. Deci sunt aspecte pe care vrem să le păstrăm, chiar dacă într-o linie separată, dar sunt esențiale pentru noi la nivel european. Încă un lucru legat um, de ce s-a spus cu privire la implicarea um, Parlamentului în structura de uh, guvernanță, nu avem, bineînțeles, niciun fel de obiecție, este perfect în regulă. Apoi, parte de logo, de marcă, de portal, lucrăm aici, sunt uh, um, elemente esențiale ale oricărui an european și chiar ne-am apucat de, de muncă. În plus, da, bun, uh, niciodată nu avem suficienți bani să uh, avem inițiative în toate statele membre care să atingă toți cetățenii. Aici avem nevoie de sprijinul statelor membre și ai actorilor implicați. Și apoi um, putem să avem inițiative de labeling, de etichetare, astfel încât să putem să atingem, să ajungem la cât mai mulți cetățeni. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru ideile acestea pe care le împărtășim pe deplin în la Comisie. Mulțumesc și pentru toate aceste lămuriri și aceste explicații vreau să rețin un singur lucru. Da, Creative Europe uh, are, bineînțeles, o legătură cu anul european, dar ceea ce pentru noi este inacceptabil este să se taie din bugetul programului Europa Creativă pentru anul european al patrimoniului cultural. Acum dau cuvântul domnului Diacon. Um, pentru ca un asemenea proiect să poată fi repetat, el trebuie să fie diferit de la ediție la alta, după părerea mea. Ca, exact ca să poată fi repetat. Așa, altfel, se instalează monotonia, se intră într o în stas, într-o obișnuință și e păcat. Cred că deja din discuția de astăzi s-a desprins necesitatea unui subiect pentru această ediție și care este foarte clar caracterul, mi se pare mie, caracterul european al patrimoniului, caracterul, să subliniem acest lucru, și, și interferența patrimonială între națiuni, ceea ce înseamnă implicit, ca efect, un efort, sper cu succes, de combatere a unui gen de naționalism păgubos, care, vedeți bine, nu ne place deloc. Mulțumesc mult și uh, îmi pare rău, trebuie să vă mărturisesc, mă doare mâna de cât am scris am notat ce ați vorbit. Au fost lucruri interesante și mulțumesc și aș, abia aștept ziua de mâine. Mersi. Bine. E, eh, mi pare că <clears throat> ci siano multe suggerimenti. Da, multe sugestii. Ați invitat colegii să vă facă propuneri. Cu toții v-au făcut propuneri. Vreau doar să amintesc că după acest schimb de vedere, proiectul final uh, al textului, a amendamentelor uh, asupra cărora s-a ajuns la o, uh, o înțelegere, trebuie să fie finalizate până pe 14 octombrie și trebuie să fie trimise și tuturor membrilor din Comisia Cultură după care avem 21 de zile pentru membrii Comisiei Cultură ca să declare dacă sunt sau nu de acord cu amendamentele propuse. Dacă mai mult de 10%, cu alte cuvinte, 4 membri din Comisia de Cultură nu sunt de acord, atunci trebuie să votăm. Și dacă este nevoie de un vot, atunci va avea loc pe 8 noiembrie sau pe 28 noiembrie nu ca să se prezinte noi amendamente, ci doar pentru a vota amendamentele propuse de raportor. Aceasta este procedura simplificată. Dacă nu avem obiecții, atunci raportul este considerat adoptat și merge direct la plenară. La plenara din decembrie anul curent. Nu știu dacă vom reuși poate chiar să o includem pe ordinea de zi din noiembrie, dar pentru decembrie uh, ar trebui să reușim. Aceasta este procedura. Mult succes raportorului, raportorilor din umbră sunt uh, convinsă că vom avea un rezultat de foarte bună calitate și sunt de asemenea convinsă de faptul că toți colegii care doresc să colaboreze știu uh, cu cine trebuie să intre în contact, să o facă până cel târziu pe 14 octombrie. Acum trecem la un moment foarte important pentru comisia noastră. E vorba despre prezentarea celor care au câștigat uh, premiul Charlemagne pentru tineri. Uh, laureații sunt uh, prezenți, este o inițiativă minunată care a fost lansată în 2008 de Parlamentul uh, European împreună cu Fundația pentru Premiul Charlemagne din Aachen. Da, oricum le vom da și lor cuvântul și premiază pe acei tineri care au prezentat proiecte. Vă rog să luați loc, spune doamna președinte, bine ați venit! Deci, cum spuneam, tineri care au prezentat proiecte care promovează identitatea europeană și care măresc nivelul de conștientizare în rândul tinerilor și care oferă exemple concrete de uh, europeni care trăiesc uh, împreună. Vă urez bun venit! Multe felicitări! pentru premii, pentru munca dumneavoastră? The, eh, the, the first... La stânga se află câștigătorul premiului întâi, Integrate, din Italia. Am aflat ieri un proiect prezentat de Benedetta Turin, Proiectul are ca scop să încurajeze pe toți tinerii europeni din peste tot din Europa să îi ajute pe refugiați să se integreze. Chiar simt sufletul italian în acest proiect. Proiectul organizează ateliere, activități distractive, seminarii și alte evenimente care implică voluntari din toate țările, autorități locale și uh, ONG-uri. Felicitări încă o dată pentru această inițiativă pe o temă atât de importantă, sensibilă, Uh, pentru care trebuie să existe multe exemple de solidaritate în Europa. Este datoria noastră să fim solidari. Îi prezint și pe ceilalți. Cel de-al doilea um, premiu a fost acordat uh, proiectului Searching for a Charlemagne din Grecia. Este uh, țara din care provine Cariclea sau Cariclea, spune doamna președinte, Bluguru idee foarte interesantă, proiectul uh, unor elevi de la un liceu din Pirghetos uh, din Grecia, care au creat un joc pentru tablete despre Șalemani și uh, cred că deja vă integrați în anul patrimoniului cultural. Șaleman, care este cunoscut uh, ca fiind tatăl Europei, pentru că deja pe vremea asta a încercat să creeze o uniune. Uh, puteți să căutați interpretare, spune doamna uh, președinte. Uitați-vă la numărul canalului și așa aveți interpretare în limba greacă. Și... Surpriza Dilman Heidelk de la Young European Council din Regatul Unit. Este o conferință internațională anuală uh, care reunește pe tinerii pasionați de viitorul Uniunii Europene. Exact ce ne trebuie uh, în acest moment, scopul fiind să uh, ofere o contribuție a tinerilor uh, la procesul decizional european. Știți că uh, laureații sunt aleși de un juriu din care fac parte și deputații europeni și vedeți, sunt trei proiecte foarte diferite. De aceea este minunat acest premiu, uh, Carol cel Mare. Și sunt trei țări diferite, interesante, pentru că sunt uh, implicate în procese complexe. Acum avem cam o oră pentru prezentare și discuții. Fiecare dintre laureați poate să vorbească timp de șapte minute și apoi uh, dau cuvântul și colegilor. Noi avem o zi de muncă plină, destul de obositoare, mai continuă și după amiază, poate că nu o să fie chiar atât de mulți colegi care vor lua cuvântul. Acum Acum îi dau cuvântul Benedetei Turin când <laughs> să ne vorbească despre pro- proiectul Integrate. Mm, yes, this is my presentation. Bună ziua tuturor! Vreau să prezint proiectul Integrate. Cum pot să schimb pagina la prezentare? Oh, thank you very much. Yes. I will start briefly introducing what... Aș dori să prezint pe scurt ce facem noi. Ca organizație non-politică, ISEC este bazată pe nediscriminare de o organizație internațională, cea mai mare organizație studențească din lume, care a luat ființă după al doilea război mondial pentru a uh, împiedica să se mai repete astfel de conflicte. Un grup de tineri studenți din Europa de Nord în principal s-au întâlnit și au decis să colaboreze pentru a uh, dobândi pacea și a permite realizarea potențialului uman. Cum facem acest lucru? ne plasăm încrederea în tineret ca să creăm un viitor mai bun. Dorim să creăm leadership pentru tineri, leadership caracterizat de patru elemente pe care le vedeți în partea de jos a uh, acestei pagini și anume uh, sporirea conștientizării printre cetățeni, printre altele, și implicarea tinerilor și alte valori. Facem acest lucru prin experiențe de leadership și prin experiențe transculturale. Uh, cum s-a născut Integrate? Integrate s-a născut în India în 2015 la, la uh, Congresul Internațional al ASEC, unde s-au întâlnit toți reprezentanții ASEC din lume și reprezentanții europeni ne-au uh, susținut ca să discutăm uh, despre proiectul pe care, proiectul pe care dorim să îl uh, creăm împreună. Și noi am dorit să susținem un proiect de integrare a um, refugiaților în Europa. Integrate a apărut, deci, după un summit din octombrie 2015 și uh, cu toții împreună ne-am străduit să ameliorăm acest proiect. Acest proiect are rolul de a um, crea conexiuni între ONG-uri, comunități locale și studenți europeni studenții europeni merg în taberele de refugiați și uh, permit integrarea prin ateliere, lecții. Uh, o să vă arăt uh, și un scurt film. Dorim să facem asta nu doar ca să-i ajutăm pe refugiați și pe solicitanții de azil, ci și ca să permitem studenților europeni să cunoască realitatea, să-și dea seama că acești oameni sunt oameni de la care putem învăța și se contribuie activ la integrare. Valoarea proiectului, lucrul care mă interesează pe mine cel mai mult, este faptul că dorim să permitem tinerilor studenți să înțeleagă că pot să acționeze. Pentru că e frumos să discuți, să înțelegi că sunt probleme, dar cel mai important este să acționezi direct. Și e foarte ușor. În Europa putem să călătorim super ușor, uh, și deci dorim să încurajăm pe studenți să meargă în alte state și să contribuie direct la integrarea uh, refugiaților și a solicitanților de azil. Îi invităm pe studenți să nu stea să aștepte să se facă ceva. Am uh, și câteva fotografii legate de proiect. Iată aici o fată din Spania care am mers la un proiect la Pavia și mai sunt și alte fotografii, nu știu dacă merge. Uh, iată imagini din Austria. Avem și un clip video, nu știu dacă merge, dar e vorba de o tânără franțuzoaică care predă italiană refugiaților. Și e foarte frumos pentru că râd și joacă jocuri legate de limba italiană și așa mai departe. Acest proiect um, funcționează de un an de zile, aproximativ, și a început așa. Ok, it's fine. It just started in Italy. A început în Italia. Noi am promovat acest proiect și am început uh, la summit, am încercat să implicăm ASEC-ul din întreaga Europa și acum sunt peste 10 uh, state din Europa active în acest proiect deci își implică ONG-urile locale. Iar studenții care participă la proiecte vin din toată Europa și unor și din afara ei, pentru că foarte mulți oameni sunt interesați să acționeze în, aceste, în acest domeniu. Foarte multe state doresc să acționeze, să se implice în proiecte și avem și tot mai multe cereri din uh, partea taberelor de refugiați care vor să participe la proiect avem un caz din Bari, știți că Italia de Sud este mai afectată de această problemă decât nordul Italiei. și doreau să primească regulat voluntari. Din două în două luni primesc voluntari în, taberele, în tabăra aceasta, pentru că au înțeles care e valoarea proiectului și cum pot studenții să dezvolte integrarea și uh, voluntarii ESEC vor să deschide tot mai mult proiectele. Sunt uh, chestiuni foarte importante pentru state ca Turcia, de exemplu, iată că și tineretul turc vrea să participe. Și până în decembrie vom avea prima evaluare a proiectului și vom putea să măsurăm câți refugiați au fost um, implicați în proiecte, câți studenți, câți din comunitatea locală, pentru că uh, pe lângă aceste proiecte avem și proiecte care implică uh, comunitățile locale. Avem uh, implicări ale AESEC și fostul președinte al AESEC, pe care îl vedeți în imagini, a mers în Austria și a, ținut, a organizat cursuri pentru comunitatea locală predate de refugiați și solicitanții de azil, ceea ce e foarte diferit de ce vedem noi. Nu eu când fac voluntariat merg eu acolo și ajut, dar uh, în cazul acesta avem de-a face cu un schimb de uh, informație, un schimb de cultură. Și asta este tot. Nu, nu, nu. Very, very interesting. Molto interesant. Foarte interesant. E, e, credo che fosse lei sa... Cred că dumneavoastră știți, poate știți, că acest parlament a adoptat o rezoluție pentru a permite copiilor refugiați să aibă acces la educație și am mărit bugetul și am lansat ideea acestor coridoare educaționale, astfel încât copiii refugiați sau imigranți din diferitele țări să aibă acces la universitățile europene. Deci vrem să le susținem studiile ca nu care cumva să se transforme într-o generație pierdută. Parlamentul depune eforturi în acest sens, dar este minunat că există și um, inițiative precum a dumneavoastră. Acum dau cuvântul celui de-al doilea uh, laureat. Uh, acest uh, joc video în căutarea lui Carol cel Mare, care ne interesează foarte mult. Putem să uh, și vedem. Până acum, Mulțumesc, am să, am să vă arăt despre ce e vorba. Stimați deputați din Parlamentul European, ca tânără interesată de o Europa unită, ca uh, vizionară, am creat împreună cu colegii mei uh, un uh, joc care ne poartă din epoca lui Carol cel Mare și până acum. Uh, Deși în Grecia sunt dificultăți și mai ales dificultăți în învățământ din cauza crizei economice, am reușit să creăm un joc bazat pe uh, cunoștințe și am câștigat astfel premiul 2 la acest concurs Carol cel Mare pentru tineri 2015-2016. La Aachen a avut loc o ceremonie uh, de premiere și uh, chiar acesta este locul de origine al lui Carol cel Mare. Noi am uh, creat un uh, joc cu hărți, hărți, cărți de joc și zaruri. În joc se pun întrebări, jucătorul care dă răspunsul um, corect poate să dea cu zarul și zarul arată în ce oraș trebuie să meargă mai departe. Am uh, câștigat premiul Carol cel Mare, și premiul 2, și am uh, trecut și la versiunea digitală a jocului. Am creat o aplicație și scopul nostru a fost să arătăm tinerilor că nu există nici înfrângeri, nici, vic- uh, nici victorii. Jocul nostru e axat pe cunoștințe. Toți care joacă pot învăța noi informații despre Uniunea Europeană și obiectivul este să-l urmărim pe Charlemagne în zona sa natală și să urmărim și uh, cuceririle lui. S-au ales șase orașe din uh, Imperiul lui Carol cel Mare și în legătură cu fiecare oraș sunt informații uh, și întrebări. Judecăt, uh, jucătorii uh, dau răspunsuri și cel care dă răspunsul corect primește puncte. În funcție de numărul de puncte, la sfârșitul jocului fiecare este uh, supus, nobil sau poate fi chiar Carol cel Mare dacă are cele mai multe puncte. Sperăm să putem arăta tinerilor care se luptă zi de zi pentru o viață mai bună că cel mai important este să nu te dai bătut. Mulțumesc! You can, we can see something, no? Dar nu putem vedea, nu, jocul. Uh, I will give you some cards later. Ah, okay. Am să vă dau niște, niște cărți de joc tuturor. Mulțumesc! Felicitări! Bun, și acum dăm cuvântul uh, reprezentantului premiului 3, Tilman Heidelk, de la uh, Youth European Council din Regatul Unit. Vă rog. Excellent. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, doamnă Costa, pentru invitație și uh, pentru faptul că ne primiți aici, dumneavoastră organizați Premiul Carol cel Mare și e o mare onoare să ne aflăm aici. Vedeți uh, în imagini uh, cum a arătat conferința. Am să vorbesc despre conferința în sine și despre evoluția proiectului de când am primit premiul și până acum. Organizația se numește Young European Leadership. Suntem uh, organizație non-profit uh, internațională cu sediul la Bruxelles. Am fondat organizația în 2011 și misiunea noastră este să îi reprezentăm pe tineri, pentru că tinerii sunt cel mai mare grup nereprezentat din lume. Credem că uh, este necesar ca politica și lumea să fie influențată de tineri. Noi dorim să dăm un glas mai puternic tinerilor și să le permitem să clădească uh, viitorul Europei. Echipa e formată din aproximativ 30 de voluntari din 16 state. Sigur că structura se schimbă în permanență și uh, avem uh, două moduri de lucru. Avem delegații globale, participăm uh, la Youth 20, care este paralela de tineret a G20, a G20, și transmitem concluziile noastre direct lui Obama, lui Merkel și celorlalți șefi de state și de guverne. Și avem și uh, programele noastre proprii, cel mai cunoscut fiind Young European Council, pe care am să vi-l prezint chiar acum. Young European Council este o conferință de tineret care se desfășoară anual și are obiectivul de a da tinerilor șansa să uh, creeze sugestii de politici inovatoare, dar realiste. Acest lucru se face permițând tinerilor acces direct la lucrările politicienilor, cum sunteți dumneavoastră, dar și punându-i în contact cu ambasadori și alți uh, reprezentanți. Avem în primul rând uh, o competiție la care se depun proiecte, apoi tinerii se pregătesc pentru conferință, pentru a avea uh, contribuții creative cu privire la evoluția viitoare a Europei și apoi avem conferința în sine, avem o săptămână întreagă de negocieri, tinerii sunt organizați în uh, consilii și se concentrează pe uh, politici, cum ar fi includerea, integrarea, tranziția de la educație la ocupare și așa mai departe și fiecare tânăr își reprezintă țara, însă nu reprezintă uh, perspectiva guvernului, ci propria sa perspectivă, pentru că dorim idei noi, nu dorim să uh, repetăm ceea ce există deja și avem nevoie de un nou impuls. În acest proces creăm legături între tineri și părțile interesate în formula Eat and Meet, uh, când tinerii pot sta și discuta direct cu părțile interesate și după aceea uh, părțile interesate iarăși intră în contact cu tinerii, la fel și decidenții politici. Și avem și o ceremonie. La sfârșit anul acesta a participat un vicepreședinte al uh, Comisiei Europene. Și avem, deci, o participare transgenerațională. Nu, nu e doar uh, o hârțogărie care nu duce nicăieri. Realizările Young European Council, în primul rând, am creat dialog între generații și între sectoare. În al doilea rând, am câștigat premiul pentru tineret Carol cel Mare, o mare realizare și vă mulțumim pentru acest lucru. Am lucrat foarte mult la organizarea acestei conferințe și am și lucrat în acest timp. Și ne bucurăm foarte mult că suntem sub patronajul Parlamentului European. Avem uh, sponsori fără de care conferința noastră nu ar putea avea loc, avem uh, hoteluri, avem deputați care ne susțin și instituții europene. Printre deputați se numără și Julie Ward, Miriam, Miriam Daly, uh, domnul Weigel și domnul Smith. Ce se întâmplă cu Consiliul nostru în plan mai larg? Este un proiect pe 5 ani. Ideea noastră a început în 2013 când am început planificarea, ne-am am dorit să ne concentrăm pe tineret. În primul an proiectul uh, s-a dezvoltat și prima ediție a avut loc în 2014. Apoi am um, detaliat tot mai mult uh, acest uh, proiect, am lărgit baza de participanți, am invitat vorbitori și am extins sfera acestui proiect Apoi, în 2016, am câștigat uh, premiul Carol cel Mare. Proiectul continuă și anul acesta și dorim să ne apropiem și mai mult de Consiliu și de statele membre. Avem un, ca să avem un cadru realist, dar cu o contribuție creativă, inovatoare. Ne bucurăm că acum părțile interesate au aflat ideile tinerilor și am uh, reușit și să mărim numărul de uh, candidați la această conferință. În 2017-2018 ne vom concentra asupra accesibilității, ca toți cei care doresc să participe să poată să participe. Să ne asigurăm, deci, că uh, aspectul financiar nu este un obstacol Dorim să colaborăm strâns cu președinția Consiliului Uniunii Europene, lucrăm cu troica de președinții ca să pregătim această conferință, inclusiv cu uh, președinția estonă, ca să ne asigurăm că programul nostru coincide cu al lor. Și suntem convinși că tinerii sunt vectori de schimbare în societățile noastre. Sunt liderii de mâine, dar deja și cei de azi. Vocile lor trebuie ascultate. Dorim să ne asigurăm că uh, programul nostru permite ca glasurile tuturor să poată fi auzite. Aș dori aici să închei cu o invitație. După cum v-am spus, Consiliul nostru se desfășoară din 9 noiembrie sub patronajul Parlamentului European. Doamna Gheorgheva va participa, ambasadorii Bonici și de Goer. Și dacă doriți să veniți, avem și un dejun la care putem discuta vom fi în Parlamentul European. Dacă vă interesează, vă ofer informațiile necesare și ne vom bucura să vă avem alături de noi. Mulțumesc! Grazie! Thank you! Mulțumesc! Felicitări! Felicitări pentru acest proiect. Pentru că este foarte inclusiv, Include foarte mulți tineri și are și un dialog între generații și partea de cultură instituțională. Foarte interesant. Trei proiecte minunate care meritau din plin să fie selecționate și premiate și care reprezintă o cale de a promova um, ceea ce se întâmplă în diferitele țări. Acum vreau să știu dacă există colegi care doresc să ia cuvântul. Sabine Verheyen. Ich, uh, für, uh, diesen großes Engagement. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru implicarea deosebită. Avem nevoie de tineri activi în Europa care să se angajeze, care să se gândească la Europa, care să se aplece asupra identității Uniunii Europene. Eu vin de la uh, Aachen, sunt uh, reprezentant regional acolo și mă bucur să văd că sunt um, aici reprezentanții a trei doar dintre numeroasele proiecte care au luat parte la acest concurs și mai sunt și altele care n-au participat neapărat la premiile Charlemagne. Acum două săptămâni am auzit despre toate proiectele care nu pot fi finanțate pentru că nu ajung fondurile europene și e foarte important să spunem foarte clar că activitatea tinerilor contează și că este esențial că tinerii lansează inițiative care permit apropierea cetățenilor europeni și fără implicarea dumneavoastră, fără activitatea dumneavoastră, n-am putea să construim viitorul Europei. Diversitatea, angajamentul dumneavoastră reflectat în proiectele dumneavoastră este mm, absolut evident. E vorba de concrete care se desfășoară concret pe teren. Avem o parte și științifică și o parte care se axează pe istoria europeană astfel încât să fie mai bine cunoscută. E vorba de trei proiecte care, de fapt, reprezintă Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim și la istoria Europei, la evoluția acestea și vrem să se creeze o legătură, pentru că pentru mulți tineri uh, Europa este o chestiune care vine de la sine. Bun, pot să cu peste tot, dar hai să mergem și la altceva. Nu vreau să, să aduc o critică, pentru că și mulți adulți reacționează la fel, dar de aceea mi se pare foarte important să se facă această legătură cu istoria. Ce s-a întâmplat ca să ajungem aici? Ce am făcut? A fost vorba de o integrare treptată de-a lungul timpului au fost atât de multe conflicte și războaie de-a lungul secolelor înainte, așa că e foarte important să arătăm că conflictele pot fi rezolvate prin dialog, prin construirea de structuri democratice și trebuie ca dialogul acesta să continue. Avem nevoie de tineri astfel încât um, să luptăm împotriva tendințelor naționaliste deci trebuie neapărat să le combatem și vă mulțumesc foarte mult pentru exemplele pe care ne-ați dat astăzi. E foarte important. Interve- mulțumesc, Sabin. Mai dorește cineva? Petra. Mulțumesc foarte mult, Silvia. Nu pot decât să mulțumesc și eu, așa cum a făcut-o și Sabine. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru angajamentul de care dați dovadă astăzi, prin toate aceste încercări, prin toate aceste proiecte noi care evoluează, se dezvoltă și cred că Europa are neapărat nevoie de astfel de inițiative din partea tinerilor europeni. La anteriorul uh, premiu Charlemagne am spus deja acest lucru, pentru că am uh, făcut parte din comitetul care selecționează uh, proiectul german care își depune candidatura pentru <coughs> premiul Charlemagne și mi-am dat seama că există foarte multe proiecte interesante și m-am gândit că toate acestea trebuie să primească un premiu. De fapt, proiectul um, care este ales e cel care cumva reprezintă toate celelalte proiecte puse la cale de tineri europeni. Și când mă uit la aceste proiecte, vă pot spune că nu mi-e deloc teamă pentru viitorul Europei, chiar dacă în acest moment uh, se spune că naționalismul ar prevala și că uh, s-ar putea să avem de-a face cu naționalism pe scară largă în uh, um, Europa. Dar mie nu mi-e teamă când văd câți tineri se implică uh, în viitorul Europei. Proiectele sunt foarte diferite, foarte variate. Uh, proiectul legat de istorie mi-a plăcut foarte mult. Cred că nu putem să construim uh, viitorul decât dacă știm care uh, a fost și istoria, dacă știm care au fost greșelile pe care um, le-am făcut în trecut în Europa și trebuie neapărat ca aceste greșeli să nu se mai repete pentru a construi împreună un viitor mai bun. Mi-a plăcut așadar din acest motiv proiectul uh, istoric, uh, proiectul legat de istorie, dar toate mi-au plăcut și nu pot decât să vă încurajez să continuați în același ritm, să veniți cu noi proiecte, să dezvoltați idei noi și profit de ocazie ca să vă felicit și să vă urez uh, mult succes în viitor. Continuați în același sens. Elga Trupăl. Mulțumesc! Vreau și eu să vă mulțumesc și să vă felicit pentru aceste proiecte. Este o adevărată plăcere să îi primim acum pe uh, câștigătorii premiului um, Charlemagne. Anul trecut uh, am primit uh, și pe câștigătorii din acel an care și ei erau la fel de angajați, au același interes în viitorul Uniunii Europene și pot să spun și eu ca și colega mea că atunci când vezi că tinerii uh, aloc atât de mult timp și sunt atât de pasionați de subiecte cum ar fi refugiații sau comunicarea în cadrul uh, societăților noastre, sigur, îți, îți dă un sentiment de bine, mai ales într-un context în care multă lume se îndepărtează de la acest proiect și comentează, critică Uniunea Europeană. Deci, uh, mă bucur foarte mult că uh, există această forță pe care o, o mai manifestați și treceți dincolo de diferențierile de stânga, de dreapta, vorbiți despre contribuțiile pe care le pot avea tinerii pentru viitorul Europei, astfel încât să ajungem la o dezvoltare armonioasă a societății noastre. Lucru esențial în acest moment. Încă o dată felicitări și um, cele mai uh, calde urări de succes și um, m-aș bucura să știm cât se poate de multe despre aceste proiecte ale tinerilor. Deci, încă o dată felicitări pentru proiectele dumneavoastră. Domnul Morgano. Și eu vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru cele trei proiecte, pentru că sunt deosebit de interesante. În al doilea rând, mi se pare că indică, printre altele, că uh, trebuie să avem uh, mai multă încredere în viitor decât poate avem noi. Pentru că e clar că tinerii uh, sunt cât se poate de responsabili și aceste inițiative ne, ne dovedesc uh, din plin. Mai spun acest lucru și deoarece uh, deseori cine se uh, implică la modul serios uh, o face așa, în liniște, de unde și nevoia de comunicare și de recuperare. Nu știu dacă ați putut să asistați la o parte din dezbaterea noastră despre anul um, patrimoniului cultural european, care va fi în 2018. Uh, și proiecte precum a uh, dumneavoastră um, și nu numai construiesc progresiv Europa viitorului, chiar dacă nu ne dăm întotdeauna uh, seama. Mulțumesc. Grazie. E, ci sono delle risposte. Mulțumesc. Doriți să răspundeți? Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doriți să răspundeți? Sau să adăugați ceva la ce ați spus deja? Începem cu ultimul intervenient. Um, ja, also ich kann, ich kann mich den Worten von Frau Verheyen, Frau, Frau Kammerwerten. Da. Am ascultat um, pe doamnele uh, Verheyen, Trupe și Kammerwerten și sunt foarte de acord cu cele ce au spus dumnealor. Le mulțumesc pentru cuvintele amabile. Într-adevăr, e nevoie să înțelegi istoria. A fost, într-adevăr, um, unul dintre uh, motivele care m-au uh, motivat pe mine. Familia mea vine din uh, fosta Republică Democrată Germană și um, eu am avut norocul să beneficiez de preurma urma de pe urma schimbărilor care au avut loc și să mă simt cumva mai bine despre locul nostru în istorie. De fapt, aceste demersuri ies uh, din aceste sentimente. Dacă ne uităm și mai departe în istorie, premiul acesta pentru tineret este o realizare foarte mare deci sunt de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră, le mulțumesc pentru cuvintele amabile și o să continuăm efortul. Augurio e Noi ne dorim ca acest proiect să continue. So, că Alemania este stat un incentivo. Știu că mm, premiul Carol cel Mare va simula, dar vă rog să continuați și pe viitor. Eh, θέλω να πω ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για... Mulțumesc foarte mult vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele deosebit de amabile și aș vrea să adaug că tocmai de aceea am creat uh, acest joc. Fiecare jucător, fiecare copil, fiecare cetățean să poată um, afla lucruri despre Carol cel Mare și despre istoria Europei. Prin intermediul acestui uh, joc, toată lumea poate să afle mai mult despre Europa. Așa cum am spus, scopul era să acumulezi cunoștințe. Mulțumesc încă o dată. Si vince, se, se arriva, se, se dimostra adică cunoștințe. Da, este un joc în care îți demonstrezi cunoștințele și acumulezi altele noi. Cum vi s-a explicat, 2018 va fi anul patrimoniului cultural, material și imaterial. Deci, voi puteți să inventați noi forme de valorizare a patrimoniului cultural și poate um, că crearea unor aplicații pentru anul patrimoniului cultural, uite, este o idee nouă. Of course, I also thank you for your... Sigur, și eu vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Ce vreau să spun este că pentru mine premiul Călător Mare are o valoare specială și anume să pună în valoare niște modele de urmat pentru uh, buni cetățeni europeni. Cetățenia europeană e un pic diferită decât cetățenia națională. Asta ne-a interesat în acest proiect, să vedem cum tinerii din întreaga Europa pot să înțeleagă ce înseamnă să fie un cetățean activ, să aibă un model de bună cetățenie. Pentru mine acesta este lucrul cel mai important, pentru că ce vise, ce visuri am eu pentru um, Europa sunt legate de sentimentul acesta puternic de cetățenie. Ce înseamnă să fii un cetățean bun? Acest lucru s-a regăsit în, și în proiectul nostru și în altele din concursul acesta cel mare. Um, să avem modele și să vedem după aceea cum putem să contribuim fiecare pentru a face ca Europa să fie un loc mai bun. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc uh, pentru inițiativa organizării acestui concurs. Votul migliore Europa. Cred că astăzi am văzut uh, cea mai frumoasă față a Europei, cea pentru care noi lucrăm, deci putem să fim puțin optimiști. Suntem aliații dumneavoastră și sper ca împreună să avem mai mult succes și cu propunerile din Parlamentul European știu că există um, um, știți că nu e suficient doar Parlamentul care reprezintă pe cetățenii europeni, ci avem nevoie și de vocele voastre, de propunerile voastre. Noi întotdeauna suntem cât se poate de deschiși. Mă bucur că v-am găzduit asta și suntem foarte onorați că v-am cunoscut. Vă mulțumesc! Se încheie astfel uh, ședința de dimineață și ne întâlnim după o pauză de 5